Iosef Grobacic și Davin Bohan Iachievici au devenit membri ai guvernului uh, din Polonia și aș dori să-i felicit pentru această numire. Și Parlamentul European stabilește, conform regulamentului de, de procedură, faptul că mandatul acestor doi colegi nu mai este ocupat mm, începând cu data de 16 noiembrie 2015. Autoritățile